you, it's a very difficult topic. And in my amendment in five... În amendamentul meu uh, 563 încerc să introducem o, o situație cât se poate de solidă care ce uh, domeniul acesta conține foarte multe alte elemente și mă bucur foarte mult să vedem cum putem să îmbunătățim uh, acest uh, raport, pentru că nu cred că avem momentan o părere unitară. Mai sunt alte domenii, precum compensarea, care compensarea multilaterală, când e vorba de CPC-uri, trebuie să fie de asemenea reglementată. Trebuie să vedem dacă Mulțumesc! în ciuda hotărârii tuturor de a nu recurge la banii contribuabililor, și dacă va fi nevoie să recurgem la banii contribuabililor, dar doar uh, ca ultim uh, instrument, să uh, să, du- să, du- să ajungem la situația în care uh, în care banii investitorilor privați nu vor fi suficienți pentru rezolvarea acestei situații. În al doilea rând, cred că trebuie să discutăm mai mult compensarea. Sau, așa, așa cum se referă la ea, uh, chei, uh, recompensele oferite, trebuie să ne asigurăm că toate, toți actorii, CPC-urile, membrii compensatori și clienții au același interes uh, legat de succesul redresării în legătură cu uh, supraviețuirea contrapărții centrale. Este o chestiune importantă pe, la care nu trebuie să renunțăm. În același timp, trebuie să spunem foarte clar că în momentul în care treci din etapa de redresare, când redresarea a dat greș a ajuns la etapa de rezoluție, există două obiective importante și guvernele, respectiv autoritățile europene, trebuie să uh, încerce să atingă aceste obiective și anume garantarea intereselor uh, contribuabililor și garantarea, păstrarea stabilității, uh, stabilității sistemului uh, financiar membrii compensatori și clienții uh, vor trebui să înțeleagă că bunăstarea lor, interesele lor nu sunt uh, prioritare în etapa respectivă. Tocmai de aceea trebuie să ne gândim foarte bine când discutăm despre guvernele, contribuabilii care recompensează membrii compensatori sau clienții în etapa de uh, rezoluție a contrapărților respective. Și ultimul punct la care doresc să mă refer este următorul. Nu, există oportunitate importantă în acest moment, în general, să încercăm să ne îndreptăm înspre o arhi, arhitectură unică de uh, rezoluție. Suntem în situația în care unele din cele mai importante contrapăți centrale din, din Europeană au un caracter sistemic. În general, contrapărțile centrale într-un sistem financiar au un caracter uh, sistemic și um, operează într-un context transfrontalier. Drept urmare, dacă încercăm să avem abordare națională. De fapt, ar fi uh, mult mai ușor să creăm o arhitectură pentru contrapărțile centrale decât a fost pentru Uniunea Bancară, pentru că uh, numărul uh, țărilor cu contrapărți centrale importante uh, este destul de limitat, sunt mai puțin uh, de 5. Deci, cred că ar fi posibil să încercăm să mergem mai departe și să uh, ajungem la situația în care a, treia cea mai mare bancă din Malta, de exemplu, uh, să fie supravegheată de autoritățile europene, pe când Uh, contrapărți uh, centrale care au un bilanț de zeci de miliarde, mult, de, mult mai mari, uh, mult mai mari, mult mai mare decât banca, banca respectivă din, din Malta, nu sunt supravegate de autoritățile naționale. Deci trebuie să încercăm să ajungem la o, un mecanism unic de redresare și de rezoluție și prin amendamentele pe care le-am depus, insist asupra necesității creării unui fond unic de rezoluție. Însă sunt chestiuni care, din multe puncte de vedere, depășesc uh, domeniul de aplicare a acestui dosar specific, însă mi se pare că uh, merită să menționez aceste aspecte și aștept cu nerăbdare colaborarea viitoare excelentă cu Chei și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc, Iacob. Am ajuns la raportorii din umbră. Danuta Hübner este prima. Îți mulțumesc, Marcus, foarte mult. Dacă îmi permiți, Aș dori să spun că de la bun început, pe parcursul discuțiilor pe care le-am avut, m-a bucurat uh, abordarea celor doi raportori. Și aș dori să le mulțumesc pentru că au ținut cont de chestiunile amintite de noi în discuțiile pe care le-am purtat înaintea uh, prezentării textului uh, raportului. Știu că a fost o propunere bună din partea Comisiei, cu toate acestea există anumite provocări de natură tehnică și de natura opțiunilor pe care le avem, care nu sunt de natură tehnică. Drept urmare, Kay și Iacob au lucrat extraordinar și sper că vom putea să continuăm discuțiile rodnice în momentul în care o să lucrăm la elaborarea amendamentelor de compromis. Dacă este să parcurg foarte pe scurt amendamentele propuse de mine, unele dintre acestea își doresc să, ajung, să ajungem la un grad mai mare de predictabilitate, de uh, transparență, claritate și securitate juridică, mai ales când vine vorba de planurile de redresare. Aici propun anumite competențe pentru ESMA când vine vorba de formularea unor uh, standarde și orientări generale. Dacă există asemenea standarde în articol, există asemenea standarde, de exemplu, în uh, dosarul privind uh, directiva redresare și rezoluția băncilor, pot fi preluate în această directivă, în acest regulament și uh, Fac trimitere de asemenea și la activitățile pe plan internațional, din punct de vedere al planurilor de redresare și scenariile de rezoluție. Și, în fine, când vine vorba de claritatea necesară, propun anumite completări la uh, ceea ce uh, prevăd deja raportorii pentru a mm, distinge mai bine între situațiile în care sunt îndeplinite sau nu sunt îndeplinite obligațiile de plată. Apoi, folosirea fondurilor publice. Fondurile publice trebuie să fie folosite doar ca uh, ultima instanță. Folosirea lor trebuie să, aibă un caracter uh, temporar și trebuie ca fondurile respective folosite să fie și um, primite înapoi la, la un moment dat. Apoi, din motive tehnice, propun introducerea unor uh, prevederi standard din punctul de vedere al sancțiunilor administrative uh, impuse și completarea altor uh, prevederi propuse pe fond de, de comisie și încerc pur și simplu alinierea mai bună la BRDD. Apoi structura deciziilor și ierarhia, etapele care trebuie urmate, cred că vom discuta aceste puncte în momentul în care Vom discuta amendamentele de, pro, de, de, propus, de, de compromis. Intenția mea este un uh, sistem uh, care, când vine vorba de contrapărțile centrale, trebuie să aibă un, un caracter temporar și eficace. Și am făcut uh, uh, propuneri, de exemplu, de implicarea autorităților de supraveghere în colegiile de rezoluție fără să aibă drept de vot, uh, ceea ce aduce la un simplicat și pentru a îl simplifica în același timp, cer ca deciziile să fie luate cât mai repede, pentru că știu că întârzierile pot fi uh, abuzate. Fac trimitere și la respectarea cadrului EMIR știu că structura colegiilor de rezoluție este complicată în acest, în acest moment și va trebui să, dis, să rediscutăm acest uh, punct și tocmai de aceea propun o clauză de revizuire privind uh, uh, structura instituțională a, a rezoluției CP urilor în funcție de rez, rezultatul final pe care o, o, o să-l avem în legătură cu EMIR și cu MIFID, de exemplu. Sunt de acord cu abordarea raportorilor de a include o tranșă suplimentară a capitalului propriu al uh, contrapărților centrale înainte de a recurge la uh, instru- orice instrument de redresare, însă cred că va fi foarte dificil să accept uh, cifrele de capital propriu uh, propuse de raportor. Deci cred că uh, trebuie să este un punct pe care va trebui să-l discutăm uh, mai mult. Și aș dori să mai fac o precizare. Înțeleg că în practică lucrurile s-ar putea să devină greoaie, însă mi se pare important ca participarea CPC să uh, cu, cu un capital propriu trebuie să depindă până la urmă de modul în care reușesc contrapărțile centrale să evalueze riscurile cu care se confruntă. din punctul de vedere al uh, compensării, există diferență într-adevăr între noi. Noi am uh, propus compensarea clienților uh, în etapa de rezoluție, nu în etapa de redresare, pentru a recunoaște valoarea unei etape de succes de redresare a acestor instituții. Sper că uh, o să continuăm discutarea acestui, uh, acestui punct. Apoi, um, principiul niciun creditor nu trebuie să fie uh, dezavantajat. Am, am deviat puțin de la propunerea Comisiei Europene și de la uh, ceea ce se întâmplă în Consiliul pentru Stabilitate Financiară. Eu nu propun includerea unor costuri de înlocuire. Pot să înțeleg valoarea unui uh, Uh, principiu larg înțeles, ceea ce ar îngreuna uh, niște cereri uh, care nu sunt bine argumentate, așa cum spune Iacob, însă ar fi prea greu de măsurat uh, o asemenea măsură și nu ar oferi niciun fel de certitudine. Deci, după ce am discutat cu multe părți interesate, uh, Uh, am înțeles că există neliniști legate de aceste costuri de înlocuire, ceea ce se reflectă în amendamentele uh, depuse de mine, pe care sper că le uh, vom discuta în continuare pentru a găsi cea mai bună soluție pentru această chestiune, vis-a-vis -vis de care nu există aceleași opinii nici în uh, acest sector industrial. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Danuta, așa cum trecem la raportorul din umbră din partea liberalilor. Calolin, te rog, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Săptămâna trecută la Strasburg eu mi-am început mandatul ca deputat în Parlamentul European, deci sunt destul de nouă în ceea ce privește legislația în domeniu și de aceea nu îmi uh, imaginam că discuția amendamentelor pe rezoluția contraparților centrale se va face în a doua săptămână de muncă pentru mine, deci sunt foarte recunoscătoare pentru contribuțiilor contribuțiile lui Cora von Neuwenhäuser, care era predecesoarea mea în acest parlament și sper să pot să contribui și eu mai mult uh, în următoarele luni. Vreau să mulțumesc tuturor pentru amendamente Vreau să mulțumesc pentru uh, faptul că mi-au acordat încredere și vom continua să lucrăm uh, împreună pe uh, acest text. Oricum, cred că folosirea fondurilor publice va fi în continuare în atenția noastră și folosirea corectă a cpc urilor și a regulilor aferente vor, ne vor ghida. În primul rând, unul din obiectivele acestui dosar este să se evite folosirea fondurilor publice. Amendamentele noastre au subliniat din nou că fondurile publice pot fi folosite numai dacă este absolut necesar și pentru a evita o criză totală. Am vrea să sugerăm de asemenea să se poată elimina um, fondurile publice de la acele state membre care, de exemplu, nu au probleme de insolvență. CPC-urile sunt uh, o chestiune care poate să afecteze mai multe, uh, mai mulți actori, iar și de aceea un, uh, o măsură la un CPC poate să-i afecteze și pe al, să afecteze și alte CPC-uri. Ele sunt interconectate, iar toate instituțiile financiare și sectorul financiar uh, trebuie să fie de aceea foarte stabil. A, Cora înaintase amendamente pentru ca să ne uh, asigurăm că și partea uh, de cibernetică a acestei, acestor tranzacții poate să fie um, controlată. Este foarte important să fim uh, echilibrați, iar un plan de redresare trebuie să fie amplu, trebuie să fie și respecte și NCWO-ul. Am introdus un amendament care ne dă posibilitatea, în legătură cu fondurile publice, să plătim Uh, să distingem uh, creditorii care sunt mai uh, mai puțin um, care au mai multe resurse de cei care au mai multe resurse. În ceea ce privește bordul de, re, de rezoluție, eu nu cred că acest subiect intră în propunerea noastră pe care trebuie să o discutăm și deci când vorbim de supraveghere trebuie să ținem cont de aceste distinții. Mă bucur foarte mult să discutăm între raportorii din umbră și mă bucur să putem găsi o majoritate pe acest dosar important. Din partea GUE, Miguel nu este aici, dar va fi înlocuit. Da, mulțumesc, domnule președinte, eu îl înlocuiesc, eu îl înlocuiesc pe Miguel Viegaș, care m-a rugat să reprezint grupul nostru astăzi aici, dar Uh, vreau mai întâi să vă mulțumesc tuturor pentru cooperarea pe care am avut-o pe acest subiect atât de important, chiar dacă s-a spus de la început că poate și um, unii au păreri mai, uh, mai clare și mai distincte decât ceilalți. E clar că interesul contribuabililor nu trebuie să se e clar că nu trebuie să se transfere în niciun caz uh, falimentul unor actori pe uh, piață. Domnul Viegaș dorește să vă asigure că va participa activ data viitoare. Mi-a dat însă câteva cuvinte pe care dorește să le transmit acum. Um, și ar, aceste cuvinte sunt în engleză. Obiectivul prin, principal al amendamentelor noastre este ca contribuabilii să nu preia nicio sarcină din cauza unor um, eșecuri ale unor clienți, unor actori sau CPC-uri. Este important ca autoritățile de redresare și de rezoluție să aibă toate uh, puterile delimitate. Nu am vrea să vedem nicio limitare la puterile lor dacă există uh, implicarea unor fonduri publice pentru un CPC, atunci e clar că toate drepturile de proprietate trebuie să fie transferate publicului general care uh, ar uh, face, care ar oferi un bailout pentru actorii publici și în orice caz această măsură trebuie să fie temporară. În orice caz nu considerăm că astfel de cazuri extreme care necesită fonduri publice pentru uh, a putea redresa o situație economică ar trebui să fie menționate în această legislație. În schimb, considerăm că instrumentele convenționale pe care le avem pentru rezoluția noastră ar trebui să fie um, sporite și că autoritățile de rezoluție ar trebui să aibă mai multe puteri să intervină. Considerăm că autoritățile de rezoluție ar trebui să aibă puterile de a face cerințele de capital necesare uh, în uh, CPC-uri dincolo de EMIR și considerăm și că trebuie să existe o structură solidă. Nu considerăm că CPC-urile uh, la o proastă gestiune ar trebui să fie responsabile pentru riscurile asumate și să transfere aceste riscuri pe clienți. Activitățile pe piață ar trebui întotdeauna să țină cont de infrastructuri, care infrastructuri și ele uh, trebuie să garanteze o um, repartizare egală a sarcinii și a riscurilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ședrevan, iar acum uh, trecem la verzi. Molly Scott Cato, vă rog. Mulțumesc foarte mult, Marcus, și mulțumesc uh, raportorilor din umbră. Cred că avem aici un exemplu foarte bun de politici europene create prin consens pentru că avem propuneri din mult parte multor grupuri. Îmi pare foarte rău să mă gândesc că probabil nu o să mai contribuim în viitor la așa ceva. Vreau să o salut și eu pe Caroline pentru că este nou aici, într-un fel un botez aici de foc. Uh, dar, din perspectiva verzilor, noi, propunem, noi salutăm această propunere, considerăm că raportul e în general foarte rezonabil, însă credem că raportorii se vor mai întâlni pentru ca să țină cont de anumite amendamente și ale noastre și deja se vede că o fac. Vreau să vorbesc despre amendamentele noastre. În amendamentul 263, la considerentul 60, acceptăm că guvernele s-ar putea să se simtă responsabile și că trebuie să intervină atunci când o rezoluție nu funcționează. Însă, așa cum se întâmplă în BRRD, nu credem că trebuie să se stabilească ei cum cum să facă așa ceva, pentru că ei oricum se ocupă deja de cadru de uh, redresare și de rezoluție și deci trebuie să evităm cu orice plăți implicarea contribuabililor. În orice caz, noi am acceptat o prevedere că noi folosirea instrumentelor rezoluției ar trebui să fie justificată formal. În orice caz, considerăm că responsabilitățile fiscale și naționale și definirea lor înseamnă de multe ori o încălcare a responsabilităților fiscale ale statelor membre. Nu înțelegem de asemenea de ce este nevoie să permitem mai mult decât o, uh, unei autorități de rezoluție să intervină pentru scopul acestei rezoluții. De ce să nu stabilim rolurile foarte clar, uh, cerând unei singure autorități să intervină în acest caz? Considerăm că independența în procesul decizional, așa cum este prevăzut în raportul nostru, este mult mai importantă decât um, independența operațională. Există foarte multe alte căi, de exemplu o, un job description foarte bun prin care se poate rezolva această partajare. Considerăm că um, planul de rezoluție CPC ar trebui să fie, uh, să fie uh, în conformitate cu cel uh, elaborat de către membrii CPC. Considerăm că în cazul unei default ar trebui să existe măcar implicare a unuia dintre acești, acești membri dorim și o altă formulare în 459 um, pentru ca să existe măsuri, uh, posibilități mai clare de a defini articolul 9. Considerăm de asemenea că este necesar să punem un termen la măsurile care sunt luate în uh, faza de prezoluție și dacă planul de redresare nu are destul timp, atunci aceasta ar trebui să declanșeze în final rezoluția. Amendamentul 460 susține amendamentul 461 al lui Iacob, care adaugă o protecție suplimentară împotriva unor cerințe posibile în caz de insolvență, pentru care creditorii ar putea să sfere mai, uh, o pierdere mai mică datorită transferului unei activități și a responsabilității companiilor lor către această entitate CPC. Uh, prin informarea tuturor actorilor care au fost expuși la CPC, considerăm că este parte parte din uh, sarcina CPC să evalueze măcar zilnic pierderile potențiale datorite unor mișcări pe piață din, uh, în scop de marje și considerăm că costuri suplimentar pentru algoritmul pe care îl dorim și pentru a putea uh, evalua frecvent pierderile posibil, posibile este totuși beneficiar și de aceea merită să se folosească acest instrument pentru a minimiza riscurile aduse de CPC. Noi susținem uh, mai degrabă o conducere ESMA decât ENC, ea, și considerăm că ESMA ar trebui să fie cea care ar să facă testele de rezistență. Pe total, considerăm că acordul e bun, pozitiv, dar există mai multe oportunități în acest uh, text de a mai discuta anumite aspecte și ne bucurăm să o facem. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, Molly. Văd că domnul Munu nu este aici, deci trecem la Catch the Eye pe subiect. Și mă uit la cine n-a vorbit încă, dar nu dorește nimeni. Ba da, Pervonș dorește să ia cuvântul, te rog. Mulțumesc. Mulțumesc, a spus foarte multe uh, de către raportori și raportorii din umbră. Eu nu aș dori să vorbesc foarte mult acum, aș vrea doar să explic spiritul în care am cosemnat împreună cu ceilalți niște amendamente și în care am depus și eu amendamente. O serie dintre ele reiau anumite preocupări ale băncii centrale. O parte dintre ele a fost considerată de către, banca, de către raportor, însă mai există și altele care sunt pertinente pentru a clarifica responsabilitățile uh, diferitelor autorități și pentru a putea articula mm, și mai bine responsabilitatea ESMA și a băncii centrale. Avem cinci puncte la care aș dori să revenim mai direct, care se regăsesc în spiritul amendamentelor. Primul punct este cel legat de clienții finali, pentru că dacă în rezoluție se ține cont total de interesele clienților finali, se riscă împiedicarea procesului de rezoluție ca atare. Iar atunci când vorbim despre cei care pot avea drept la compensare, nu e nicio problemă, însă în momentul în care rezoluția ca atare trebuie să oferă o transparență completă și o gestiune completă a clienților finali, riscăm să împiedicăm procesul de rezoluție ca atare sau de redresare S-a mai spus și de către alți intervenienți că trebuie să mai îmbunătățim propunerile existente pentru ca să existe o incitare la redresare și la, rezol- și la rezoluție. Deci, eu cred că putem, prin legislația respectivă, să evităm uh, falimentul, să facem mai întâi uh, redresarea și după aceea rezoluția. Apoi avem mai multe amendamente pe care noi le-am depus, care au ca scop acordarea unei flexibilități suplimentare în cazul unei rezoluții. O să-mi spuneți că e imposibil, poate, pentru că, pe de o parte, vrem să ne asigurăm că autoritatea de rezoluție nu um, bâșbâie, pe de altă și nu face, ia decizii arbitrare după dacă îi place sau nu clientul și, în același timp, trebuie să poată să se adapteze la toate circunstanțele cu care va fi confruntată și, deci, trebuie să aibă la îndemână o un instrumentar destul de mare pentru ca să nu să poată acționa fără să aibă prea multe limite. Ultimul punct, problema țărilor terțe, la care cred că coraportorii au mers puțin cam departe și la care eu cred că ar trebui să ne asigurăm că avem mecanisme de control uh, corecte în Uniunea Europeană. Și din acest punct de vedere, dacă ținem cont de întreaga discuție internațională care este în curs acum despre standardele internaționale, va trebui să integrăm aceste elemente în reflexia noastră pentru că uh, ele fac parte din preocupările băncii centrale și mi se pare legitim. Apoi avem o întreagă dezbatere care a fost evocată de către colegii noștri liberali, de exemplu, să înțelegem dacă e nevoie să avem un fond de rezoluție 1, unic, Discuțiile sunt în curs și uh, atunci când în cadrul uh, activității noastre ne-am întâlnit cu autoritățile de la SFB sau CSF și, uh, și de, la, de la Basel, am văzut că a fost evident că e nevoie de o clauză de revizuire mai detaliată pentru ca să putem uh, integra mai bine aceste discuții în, în pozițiile noastre. Un ultim punct. Am uh, reluat ceea ce am spus la o altă reuniune și anume că eu cred că trebuie să ajungem la o abordare cât se poate de pragmatică și eu cred în abordarea pe care ne-o propun cei doi coraportori în textul lor inițial. fără să mai ne întârzie, să întârziem într-un fond de redresare și rezoluție, fără să mai legăm de toate celelalte dosare care sunt în curs, pentru că altfel creăm sisteme autoblocante atunci când avem de fapt o necesitate de, de a clarifica lucrurile. Eu nu zic că trebuie uh, nu trebuie să creștem riscul CPC-urilor, din contră zic că avem nevoie de această legislație. Mulțumim. Vă rog, următoarea intervenție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Spune Anna Sonder, aș dori să mulțumesc uh, raportorilor. Multe s-au spus deja, așa că nu-mi rămâne decât uh, foarte repede să mă concentrez pe două puncte. Primul ține de necesitatea ca regulile de guvernanță a rezoluției să permită păstrarea unei suficiente marje de flexibilitate. E nevoie de posibilitatea de a se lua cele mai bune decizii într-un context financiar dat, care altfel ar fi instabil. Apoi aș insista asupra nevoii de a acorda extremă atenție statele, elementelor ce țin de statele terțe. Pe aceste două puncte doream să intervin și acum vă mulțumesc. domnule președinte, vă mulțumesc pentru că avem uh, suficient timp la dispoziție. Avem aici alături de noi pe domnul Patrick Pearson din partea comisiei. Îi dăm și domniei sale cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am să fiu extrem de succint și am să salut acești termeni magici de contrapărți centrale și mecanism de rezoluție pentru contrapărțile centrale. Sunt măsuri salutare din perspectiva noastră a Comisiei uh, noi, după cum am spus-o deja, suntem complet deschiși la ideea de îmbunătățire a situației existente și ne bucură să vedem că dialogul între membrii Parlamentului și experții din domeniu și din afara domeniului a permis uh, formularea de amendamente de natură a îmbunătății foarte mult natura propunerea inițiale. Lucru pentru noi extrem de salutar. Cred că nu suntem nici departe de ceea ce au decis statele membre sau discutat statele membre mai precis în Consiliu. Există cinci aspecte, în opinia mea, care merită discuții ulterioare, mai ales dacă ne uităm și la ce se întâmplă la Consiliu și în raport cu propunerea inițială a Comisiei. Primul element se referă la uh, pierderile suferite în contextul contrapărților centrale. Apoi, în al doilea rând, avem încă o serie de îndoieli referitoare la consecințele posibile. Există consecințe posibile dacă ne gândim la capitalul care rămâne în CPC-uri. Acesta ar putea să dispară complet și apoi Europa este singura jurisdicție din lume care are care operează cu acest concept de first skin in the game. Trebuie să ne asigurăm însă că nu ne îndepărtăm prea mult de practicile din alte jurisdicții. Ar trebui să venim aici cu o clauză care să asigure, să ne asigure că vom face ce trebuie. Apoi, eh, structurile de grup. Nimeni n-a discutat această chestiune, dar este deosebit de importantă. Ar trebui să integrăm imediat eh, orice capital, eh, garanție de capital de la tutelarii structurilor de grup care au un CPC, trebuie să avem în vedere posibilitatea, dar trebuie să nu uităm că există consecințe, pentru că în statele membre structurile corporatiste diferă și trebuie să spunem foarte clar ce intră în vizorul nostru și ce nu. Categoric este nevoie de măsuri nuanțate și nu de o rețetă globală. În al treilea rând, apoi, în ceea ce privește pierderile asociate cu contrapărțile centrale, se pune problema redresării. Îmi spunea un coleg că, în ultimă instanță, e un element de noutate, e o, o, un lucru pe care nu l-am avut în vedere înainte și aș și aș vrea să... Din păcate nu pot să traduc cuvântul inițial, nu votez, spune vorbitorul care mi-a fost transmis în acest mesaj. Ideea e că noi, noi credem că valoarea continuității însă trebuie integrată dacă considerăm că există încă valoare la nivelul unei companii, trebuie să ne asigurăm că aceasta este măsurată așa cum trebuie. Apoi, rolul autorităților publice sprijinim majoritatea amendamentelor uh, formulate în acest sens, pentru că sunt extrem de bine chipzuite, dar ar fi un lucru de spus aici, un lucru pe care l-a, spus deja Comisia în momentul în care s-a discutat raportul cu raportorilor. Această arhitectură a mecanismului de autoritate unică de rezoluție și fondul unic de rezoluție. Ne-am agreat foarte mult ideea unei dintre coraportori, conform căreia e, în vremuri de pace e ușor să cazi de acord pe astfel de chestiune, Problema e că pare doar să, ușor să cazi de acord asupra unei astfel de, unui astfel de mecanism dacă ai o criză. Ideea e să nu facem prea multe prea devreme. Și am auzit sugestii în sensul că ar trebui să ne să chipzuim mai bine, să avem eventual o clauză de revizuire, însă categoric să nu renunțăm la idee, uh, având însă o abordare mai chipzuită. Atât am avut de spus, domnule președinte. Mulțumim, uh, Patrick, spune domnul președinte. Revenim la raportorii noștri, mergem în aceeași ordine. Ordine inversă se propune. Jacob, ești de acord? Te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, Marcus. Aș dori încă o dată să subliniez un aspect. Unul dintre amendamentele mai îndrăznețe pe care le-am formulat noi în mod individual, unele ar putea fi însușite acum, altele ar putea să formeze bază de discuție pentru alte componente ale pachetului. Și Patrick, uh, tu și echipa ta ați uh, făcut o treabă minunată când ați prezentat pachetul, însă cred că succesiunea prezentării pachetului n-a fost cea mai inspirată, pentru că în condiții ideale, probabil ar fi trebuit să discutăm uh, de aceste revizuiri cu titlu supervizoriu, înainte de a discuta mecanismul de redresare și rezoluție, însă, în ultimă instanță, încercăm să ne descurcăm cum putem mai bine într-o situație dificilă și, sigur, uh, nu vă bănuiesc de intenții rele, nu mă gândesc că ai vrut să ne, să ne creezi probleme, dar trebuie să fi fost un motiv pentru care succesiunea aleasă a fost aceasta. Oricum, noi o să încercăm să mergem mai departe, cum putem mai bine, iar o clauză fermă de revizuire ar putea să ne scoată din dilemă, însă categoric ar trebui să ducem lucrurile cât de departe putem în etapa actuală, pentru că altfel ar exista riscul de a pierde, de a rata șansa care ni se prezintă. Sunt convins însă că vom reuși. Vă mulțumesc. Și acum, ok, mulțumesc. Foarte pe scurt, Va fi greu să punem totul la o la altă, dar cred că putem să o facem. Există deja un consens uh, care poate fi uh, uh, sesizat la nivelul amendamentelor. Există o chestiune pe care eu și cu ea acum a fost în dezacord de la început. Procesul a fost unul de durată. E ultima piesă a unui puzzle uriaș pe care am început să-l vedem în 2010 nu vorbim de o inovație, nu, nu e nimic nou. Din nefericire, iată, vine la pachet cu multe altele, pentru că e ceva ce ar fi trebuit să fie făcut de multă vreme. Cred că trebuie abordat clar, clinic, ca un dosar tehnic Uh, pentru a da posibilitatea evoluțiilor viitoare în context european și a unor integrări ulterioare. Această clauză de revizuire integrată, cred, e suficientă. Aș vrea ca acest lucru să devină statutar cât de curând posibil, pentru că dacă ne pomenim într-o situație în care e nevoie de așa ceva să existe, atunci certitudine juridică este componenta care trebuia să fie definitivată după Emir cât de curând posibil și iată a durat deja câțiva ani. Însă, întrucât uh, opiniile noastre sunt atât de apropiate pe toate celelalte teme, sper că vom reuși să ajungem la un acord rapid, iar restul discuțiilor, uh, care sigur ne vor ocupa foarte multă vreme, o să le putem avea pe marginea celorlalte dosare. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Kay. Votul este prevăzut, uh, bine, în funcție de rezultatul negocierilor, însă din câte văd uh, amândoi raportorii sunt uh, optimiști, votul 24-25 ianuarie în comisie și apoi în plen mai târziu. Sigur că va fi și o dezbatere pe această temă. Eu mă refeream doar la data posibilă a votului din comisie. Regulile noastre sunt clare, le cunoașteți. Înainte să votăm, avem un schimb de opinii. În comisie, însă, vă mulțumesc pentru sfatul oferit. La diverse, eu nu am nimic, se pare că nu există sugestii în acest sens. Următoarea ședință, lunea viitoare, de la 3 după amiaza până la 6 seara. Ședința este închisă. Vă mulțumesc.